Dear colleagues, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. I hope we can begin our first session. Haideți să începem prima noastră reuniune după vacanța de vară. Sper că toată lumea a petrecut o vacanță excelentă și că sunteți plini de energie ca să putem să începem lucrul imediat. Welcome. Uh... Așadar, bine ați venit. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. I would like to inform you that uh, there... Aș dori să vă comunic câteva modificări ale ordinii de zi propuse. Punctul 19 trebuie discutat după punctul 3, punctul 4 după punctul 13, punctul 5 după punctul 23, iar punctele 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 26, 27 și 30 se amână. În plus, vă propun să examinăm declarația de interese financiare ale comisarului delegat al Regatului Unit pentru uh, uh, Uniunea Securității, Sir Julian King, după punctul 24. Aveți obiecții? Nu văd niciuna. Cred că trebuia să vă informez la începutul reuniunii că avem o nouă tehnologie de filmare în test la comisia noastră. Suntem filmați uh, cu o cameră panoramică, 360 de grade. Dar uh, dacă am fost informat eu corect, e vorba doar de un test, nu se și transmite astăzi. This will motivate Cred că asta ne va motiva pe toți să sosim la timp și să fim foarte numeroși. Number four, chairs, uh, number two. Punctul 2. Comunicările președintelui. Aș vrea să spun că probabil știți că de la referendumul prin care Regatul Unit a decis să iasă din Uniunea Europeană, au avut loc o serie de atacuri rasiste și xenofobe la adresa unor cetățeni europeni care își uh, vedeau de treabă în Regatul Unit. Înainte de acestea a avut loc uciderea rușinoasă a parlamentarei uh, Joe Cox, care a și fost asistentă parlamentară în Parlamentul European. Ultimul atac laș și de o natură brutală a avut loc în Harlow, Essex, și a provocat moartea unui cetățean polonez, Arcadiusz Iujvic. Cred că nu e cazul să vă amintesc, comisia noastră a reprezentat întotdeauna drepturile cetățenilor, a fost alături de ei pentru aplicarea legii și a dreptății. Se pare că domnul Iujvic a murit pentru că a îndrăznit să-și vorbească propria limbă, în Essex, unde atât de mulți din compatrioții lui și-au dat viața pentru a apăra libertatea atât de dragă nouă tuturor. Doresc să-mi uh, exprim uh, condoleanțele pentru familia și prietenii lui Arcadius Iujvic și să vă rog să uh, respectăm acum împreună un minut de reculegere în memoria lui. Thank you very much. Vă mulțumesc. Uh, another announcement. O altă comunicare. Reuniunea plenară a observatorului de la Alicante va avea loc în 28-29 septembrie, iar uh, termenul de înscriere pentru reprezentanții jurii este astăzi. E important uh, să avem o bună participare a membrilor din comisia noastră, pentru că acest subiect este foarte relevant pentru uh, ordinea de zi legislativă. Se discută despre punerea în aplicare și conștientizarea mediului digital în diferitele paneluri, iar participanții vor putea să ofere feedback cu privire la program, proiectul de program anual de lucru al Observatorului pentru 2017. Acestea au fost comunicările mele. Acum, la punctul 3, avem aprobarea procesului verbal. Dacă nimeni nu are obiecții până la sfârșitul reuniunii, procesul verbal al reuniunii din 11-12 iulie 2016 se va considera aprobat. Continuăm acum cu punctul 19 raportul privind reuniunile Consiliului de Administrație și ale Comitetului Bugetar ale Oficiului UE pentru Proprietatea Intelectuală. Și are cuvântul doamna Comodini Carcia, care este reprezentanta Parlamentului European în Consiliul de Administrație al EU-IPO. Și apoi vom da cuvântul doamnei Honeyball, care este membră supleantă în același Consiliu de Administrație. Doamnă Comodini, vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Feedback-ul pe care uh, l-am uh, notat este foarte extins. Cred că Carina a reușit să noteze toate punctele importante. Și aș vrea să adaug că aceasta a fost prima reuniune la care au participat uh, reprezentanți ai comisiei noastre în Consiliul de Administrație și eu și Mary am participat împreună și am și lucrat uh, în tandem. A fost prima reuniune la care am participat și ni s-a părut mai potrivit să participăm uh, amândouă ca să avem o privire de ansamblu asupra situației și să putem să um, facem o treabă bună, să punem bazele muncii pentru comisia noastră. Deciziile luate se regăsesc în această notă informativă și aș dori să vă explic două chestiuni. În primul rând, e vorba de recomandarea referitoare la Convenția privind statutul funcționarilor um, din conducerea EUIPO. La această reuniune s-a vorbit despre rezultatul observațiilor preliminare făcute de Curtea de Conturi cu privire la modul în care funcționarii de rang înalt sunt numiți în um, instanțele de apel ale EUIPO. Consiliul de Administrație a sugerat să uh, mergem înainte și să facem modificările sugerate pe care ei le-au propus. Și eu și Mary am considerat că schimbările sugerate nu țin cont în mod adecvat de preocupările exprimate de Curtea de Conturi pentru că uh, problema este că funcționarii care lucrează la EUIPO sunt numiți ca membrii care vor lua decizii în legătură cu cazurile care ajung în fața uh, instanței de apel. De aceea și eu și Mary am decis să ne abținem la vot. Nu am votat pentru această decizie, deoarece noi am considerat că trebuie să permitem curții de conturi să își uh, pună în aplicare concluziile și de asemenea să permitem comisiei să analizeze cum se poate realiza această procedură în așa fel încât uh, să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la independența și imparțialitatea celor numiți într-un organ atât de important pentru că vorbim de o imparțialitate obiectivă și nimic altceva. A mai avut loc un vot și am decis și în cazul acestuia să ne abținem și este vorba de votul referitor la proiectele europene de cooperare. Am arătat clar în discuție că noi suntem pentru um, soluția aleasă de EUIPO, și anume să se promoveze convergența practicilor și instrumentelor în domeniul mărcilor comerciale și în domeniul designului și acest lucru trebuie să se facă prin birourile satelit ale EUIPO din fiecare stat membru. Dar implicațiile bugetare ale acestor proiecte nu erau uh, clare din uh, propunerea propusă spre vot. De aceea nu am putut să analizăm în mod adecvat textul, iar administrația ne-a informat că va prezenta uh, bugetul corespunzător la reuniunea din noiembrie. Cu toate acestea, s-a votat la această reuniune și noi am decis în consecință să ne abținem. Următoarea reuniune va avea loc la Alicante în noiembrie, 15-17 noiembrie. Cred că Mary va merge la reuniunea aceea și vă vom uh, informa de îndată ce știm și noi mai multe cu privire la această reuniune. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Honeyball. Mulțumesc. Doamna Honeyball, doriți să completați? Nu am mare lucru de adăugat, însă cred că este demn de remarcat faptul că a trebuit să ne abținem la cele două voturi. Rolul nostru acolo este foarte util și cred că trebuie să fim foarte conștienți de ce se întâmplă. Pentru că unele lucruri se fac sau nu se fac, uh, ceea ce ne place sau nu. Deci o să încerc să merg la următoarea reuniune și să vă spun ce se întâmplă acolo, pentru că dacă situația continuă în același fel, trebuie să ne gândim mai bine la uh, acest uh, oficiu. Mulțumesc. Membrii au comentarii? Văd că nu dorește nimeni să intervină. Trecem la punctul 6, un schimb de opinii pe tema instituirii unui instrument care să contribuie la stabilitate și pace. Și dăm cuvântul raportorului Jean-Marie Cavada. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Am să vă fac să vă dispară bronzul vorbind despre un subiect foarte important și dificil. Aș vrea să vă vorbesc despre contextul acestei chestiuni pe care o discutăm. Trebuie să ne decidem ce să, ă, pentru ce să optăm. Și anume, este vorba de temeiul juridic al propunerii pentru instituirea unui instrument ă, care contribuie la stabilitate și pace. Trebuie să vedem dacă temeiul juridic este sau nu este acceptabil. Este vorba de mai multe măsuri de asistență tehnică și de asistență financiară. Este vorba de o contribuție la stabilitate și la pace în statele terțe. Și această asistență vizează sectoarele de securitate din uh, statele terțe, inclusiv uh, armata. Obiectivul anunțat al acestui, al acestui instrument este protecția civililor în zone de conflict, în zone de criză sau în zone fragile, pentru a se încuraja mai bine dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, dezvoltarea ecologică a statelor în curs de dezvoltare. Temeiul juridic uh, pentru această propunere de regulament este uh, alineatul 1 al articolului 209 din Tratatul de Fuziune, și alineatul 2 de la 212. Aceste două articole au legătură cu articolul 3, care se referă la cooperarea cu statele terțe și la asistența umanitară. Și care este uh, problema reală? Se pune întrebarea dacă un atare regulament nu ar trebui să aibă drept temei juridic o prevedere legată de securitatea comună și, la, și legată de politica de apărare a Uniunii, mai mult decât cu cooperarea și dezvoltarea tehnică și financiară. După o reflexie îndelungată, vă propun uh, o poziție care e cel puțin un mod de a deschide dezbaterea și, după părerea mea, este o soluție favorabilă pentru păstrarea actualului temei juridic. Și iată argumentele mele. În primul rând, situațiile de instabilitate și de conflict slăbesc asistența pentru dezvoltare oferită de Uniunea Europeană anumitor state terțe cu care avem uh, relații. Și cred că există o legătură foarte puternică între dezvoltare și securitate. De altfel, jurisprudența Curții de Justiție arată că toate măsurile legate de menținerea păcii pot uh, fi înscrise în categoria celor care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare, democrație și stat de drept în statele pe care Uniunea Europeană le susține. Propunerea de regulament prevede ca această formă de asistență să fie considerată o soluție de ultimă instanță în caz de uh, pericol grav pentru instituțiile unui stat sau uh, pericol pentru uh, libertățile fundamentale și drepturile omului, atunci când instituțiile respectivului stat sunt atât de slăbite încât nu mai pot aduce aceste garanții. Propunerea de regulament nu permite ca instrumentul să fie folosit în obiective de finanțare, de uh, pregătire militară, finanțare de arme sau de muniții. Cu alte cuvinte, legal nu e vorba de a fi finanțată echiparea operațională a operațiunilor militare, ci e vorba de rămânerea în sectorul asistenței. În cele din urmă, Aș dori să amintesc că dacă optăm pentru un temei juridic care ține de dezvoltare și de cooperare tehnică și financiară, rămânem în cadrul procedurii legislative ordinare la care Parlamentul European participă, prin care participă la luarea deciziilor și ar fi ciudat ca Parlamentul să fie exclus tocmai pe motivul examinării temeiului juridic. Dacă avem un temei juridic legat de securitatea comună și de politica de apărare, Consiliul va trebui să adopte măsuri în unanimitate, iar Parlamentul European ar fi doar consultat. Și când spun doar, asta înseamnă că va fi consultat mai târziu și cumva în mod uh, secundar și în orice caz nu ne vom juca rolul într-o uh, chestiune foarte importantă politic, procedura legislativă ordinară ne-ar permite nouă, ca deputați europeni, să ne asigurăm că aceste instrumente sunt utilizate în obiective, pentru obiective umanitare. În concluzie, ca să nu mă lungesc prea mult, Înainte ca poziția noastră să fie finalizată, aș ruga serviciul juridic să-și prezinte argumentele în favoarea schimbării de temei juridic, dacă este cazul, și apoi, domnule președinte, aș vrea să-i rog și pe colegi să-și exprime opinia pe acest subiect. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, before... Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul membrilor, aș dori uh, să rog serviciul juridic să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc! Este un caz foarte dificil, pe care îl înțelegem. Înțelegem care sunt preocupările raportorului și suntem de acord cu poziția dânsului în legătură cu situația. Avem dubii în legătură cu acest temei juridic. Motivul este faptul că, așa cum știți, elementele determinante pentru determinarea temelului juridic sunt conținutul um, și alte aspecte. Politica de dezvoltare pare să necesită anumită securitate, să se recunoască faptul că se pot lua măsuri legate de securitate în acest context. Dar Dacă examinăm obiectivul și conținutul aici, în cazul acestei propuneri, având în vedere că se modifică, se amendează un regulament existent, adăugându-se anumite elemente specifice, așa cum a spus domnul raportor, se observă că principalul obiectiv este dezvoltarea durabilă dar obiectivul mai specific este ca în anumite circunstanțe excepționale să uh, există o capacitate de intervenție militară și conținutul se, acestor prevederi se referă tocmai la posibilitatea unei capacități militare, creării unei capacități militare. Nu trebuie să uităm că acțiunea în domeniul politicii comune de securitate și apărare are tocmai acest obiectiv de asigurarea securității uh, prin acțiuni militare care sunt foarte sensibile. Politica de dezvoltare și asistența tehnică pe baza articolului 212 pot oferi uh, un temei juridic fără alt temei juridic suplimentar. Și în acest caz ajungem la concluzia că centrul de gravitate în acest caz este tocmai, sunt tocmai aspectele legate de securitate, aspectele militare. De aceea dorim să vă prevenim de acest lucru, chiar dacă înțelegem preocuparea și dorința de a, de a uh, se folosi uh, procedura legislativă ordinară. Doresc să vă amintesc de asemenea faptul că astăzi avem articolul 40 din tratatul privind Uniunea Europeană care interzice ca politicile comune și de, securi- uh, de apărare și de securitate comune să afecteze politicile comunitare. Dar și invers, nici politicile Uniunii nu pot să uh, Um, politicile comunitare nu pot să afecteze uh, politica externă și de securitate. Deci, Dar avem și articolul 47 din tratatul privind Uniunea Europeană, care a păstrat politica externă în afara politicilor interne ale Uniunii. Deci trebuie să fim foarte atenți. Și acest, acest raționament stă la baza reglementării noastre în legătură cu temeiul juridic. Deci există un risc. Înțelegem și care este interesul Parlamentului. Observație foarte importantă este și faptul că noi am evaluat propunerea așa cum e ea acum, înainte de a fi uh, discutată în Parlament și în Consiliu. Poate, ar putea apărea alte intenții, alte uh, propunerea poate fi modificată, poate, dar deocamdată uh, ne menținem recomandarea și anume vă atragem atenția că există o problemă cu temeiul juridic. Mulțumesc, doamna Autala. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune importantă și uh, acesta este un moment important pentru că pentru prima dată auzim că serviciul juridic al unei instituții europene spune deschis că are dubii în legătură cu temeiul juridic și respinge practic temeiul juridic uh, uh, al modificării regulamentului, uh, așa cum uh, a fost prezentat de doamna Mogherini în iulie. Cred că e important să nu uităm faptul că în spatele ușilor închise și serviciile juridice ale Comisiei și Consiliului au avut dubii similare în legătură cu temeiul juridic. De aceea trebuie să tratăm subiectul cu foarte multă seriozitate. Înțeleg foarte bine că există aceste preocupări, că trebuie să facem ceva pentru a sprijini statele fragile și să ajutăm în situații de conflict, pentru că statele să nu ajungă într-o situație de colaps, um, în așa fel încât ele să poată în continuare să uh, servească, să servească populația. Dar acest instrument are în primul rând obiectivul Um, de a completa un instrument existent care se referă la asistența militară cu excepția muniției și armelor, dar poate inclusiv uh, să ofere ajutor pentru construirea de baze militare, de exemplu. Și din perspectiva politicii de dezvoltare, care este foarte importantă din experiența mea, trebuie să ne întrebăm dacă cu adevărat trebuie să facem acest lucru uh, cu fondurile europene pentru uh, uh, asistență pentru dezvoltare și cooperare tehnică? Cred că nu. Înțeleg tentația ca Parlamentul să abordeze chestiunea din punct de vedere al propriilor sale competențe și prerogative, dar eu cred că trebuie să rezistăm acestei tentații chiar dacă astfel nu ne apărăm propriul interes, pentru că Până la urmă, aceasta este o încercare de a aduce uh, cooperarea pentru dezvoltare din nou în cadrul interguvernamental. Dacă ne amintim de istoricul acestei propuneri, ne ducem aminte că presiunile pentru a merge în această direcție au început în 2011 și de atunci depășesc toate limitele. Un moment cheie a fost o scrisoare uh, trimisă de 10 state membre pe 15 aprilie, doamnei înalt reprezentant, pentru a se modifica rapid regulamentul privind uh, instrumentul de contribuție la pace și stabilitate în acest sens. Și cred că ar fi păcat dacă Uh, am acționat doar din logica prerogativelor Parlamentului. Eu cred că trebuie să fim curajoși, să abordăm lucrurile mai în profunzime. Și un uh, semn important este faptul că toate serviciile juridice ale tuturor celor uh, trei instituții sunt foarte critice, foarte sceptice, din câte știu eu. Și de când doamna Mogherini și-a numit uh, uh, șeful personalului, lucrurile au uh, au evoluat în uh, domeniul uh, cooperării juridice. Deci eu sper că vom rămâne deschiși posibilității ca comisia noastră să, recomand, să recomande respingerea temeiului juridic prezentat de doamna înalt reprezentant. Mulțumesc. Domnul Fos. Vielen Mulțumesc mult, domnule președinte. Am uh, ascultat argumentele colegei Hautala și pot să le înțeleg și pot să înțeleg și argumentele serviciului juridic. Pe de altă parte însă trebuie să mă întreb dacă nu cumva trăim astăzi într-o altă epocă. Sigur că avem de-a face cu un domeniu de graniță în sens juridic. Și poate că ar fi momentul să adoptăm o altă abordare și anume mai, una mai pragmatică. Mă întreb dacă nu cumva ar fi bine să susținem această sugestie și apoi să reușim să oferim asistență pentru dezvoltare și în state care au devenit destul de instabile. Adică, cu alte cuvinte, cred că ar trebui să ne uităm bine la statele pe care vrem să le stabilizăm prin uh, asistența pentru dezvoltare și să vedem uh, care e evoluția lor pe planul stabilității. Poate că ar trebui să se creeze o astfel de posibilitate care să se concentreze mai precis pe uh, misiunile care trebuie îndeplinite. Deși sigur că pe de altă parte uh, înțeleg că trebuie să avem o marjă de manevră. În lume sunt foarte multe state și regiuni instabile. Ă, și e interesul nostru să le stabilizăm pe unele dintre ele. Dar nu peste tot există un fel de nivel pozitiv sau o bază pozitivă. Deci trebuie să avem posibilitatea să monitorizăm și să securizăm situația prin diferite metode, prin alte metode aș zice eu. Ar trebui să fim mai pragmatici și eu cred că pe plan juridic ar trebui să avem o astfel de uh, modalitate de gândire. Este vorba de un domeniu uh, de frontieră între mai multe sectoare și cred că trebuie să fim conștienți că acum avem mai multă capacitate de acțiune decât înainte și poate că ar trebui să avem un nou temei juridic și uh, poate că acesta este cel corect, ca să avem o uh, marjă de manevră, o modalitate de acțiune mai pragmatică. Dar, repet, trebuie să ne gândim la instrumente foarte precise, foarte adecvate țelului și din acest motiv propunerea domnului Cavada mi se pare bună. Uh, Madame Delvaux? Doamna Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu atenție argumentele colegilor și uh, trebuie să vă spun că nu sunt foarte clare lucrurile. Dacă vorbim despre temeiul juridic, aceasta este o discuție strict juridică. Să determinăm uh, temeiul juridic, dar am impresia și am impresia că declarațiile, că mm, Prezentarea serviciului juridic nu este foarte clară și ar fi util să primim din partea serviciului juridic poziția sa în scris, eventual și din partea altor servicii juridice, ca să uh, ne facem o idee mai clară. Și apoi uh, avem o altă discuție în legătură cu prerogativele Parlamentului, care este de asemenea foarte interesantă și o altă discuție în legătură cu obiectivele și posibilitățile politice de dezvoltare. Sunt multe elemente foarte diferite și am impresia că există o tendință de a abuza de argumentele juridice pentru a apăra anumite poziții. Având în vedere că trebuie să respectăm temelul juridic și principiile juridice, cred că ar fi util să primim în scris poziția serviciului juridic ca să ni se clarifice lucrurile înainte de a merge mai departe în acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cavada. Je, comme, comme euh, je, je ne m'occupe pas normalement de la base. Um, raportarea este în concediu de maternitate Um, nu știam că există serviciul raportului juridic de pe 31 august. Îmi cer scuze, nu l-am citit. Este clar că avem nevoie de mai mult timp înainte de a lua o decizie. Merci, euh, monsieur le président, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, spune domnul Cavada. Fără Uniunea Europeană nu ar mai exista astăzi o administrație în Palestina. Oamenii aceștia nu ar mai avea niciun fel de administrație în această țară. Au avut loc operațiuni militare în diferite țări din jurul Uniunii Europene, din zona Mării Mediterane mai ales, în cazuri în care am văzut care sunt limitele Uh, sistemului actual. Și mulțumesc domnului Fos pentru faptul că a spus că contextul geopolitic s-a schimbat mult. Azi nu ne mai trebuie să ne mai întrebăm doar dacă Parlamentul trebuie să fie consultat sau nu în legătură cu anumite lucruri. Serviciul juridic care la dispoziția noastră, să nu uităm, trebuie să ne asigure că dacă Parlamentul dorește să, să, dacă dorește să schimbe temeiul juridic, trebuie să ne permită să creăm o bază juridică care să ne permită să acționăm. Și în această perioadă geopolitică foarte violentă, care amintește într-o anumită măsură a doua jumătate a anilor 30, mulți, multă lume a spus că contextul juridic nu a permis anumite lucruri și am văzut ce s-a întâmplat. Cei care țin la pace, din punct de vedere militar, trebuie să țină și la pace din punct de vedere al consolidării economice, sociale și politice. Nu nicio operațiune militară nu poate să impună pacea doar cu armele, fără ajutor, fără restructurare. Știți foarte bine că cei care uh, au distrus sisteme sau cei care au încercat să-și, găsească liber, să-și libertatea nu sunt ajutați și ajung într-o situație de haos. Deci, prima întrebare pe care vă pun este dorim să ne implicăm în, vi- la, în viitorul continentului nostru prin mijloacele pe care le avem și apoi să consolidăm prin mijloace umanitare dacă acest lucru corespunde punctului nostru de vedere. Și trebuie să mai punem o a doua întrebare și anume, este posibil în situația actuală, um, având în vedere opinia publică europeană de azi, e posibil ca operațiuni umanitare să poată să fie, lan, uh, să fie lansate fără un vot clar al Parlamentului. După părerea mea, nu poate fi concepută uh, așa ceva. Și aș dori să fac serviciului juridic următoarea propunere. Și, bineînțeles, voi fi în continuare foarte atent uh, la cele spuse de colegi, pentru că mulți pot să, uh, să, să țină cont de realitatea uh, Parlamentului nostru față de realitățile uh, uh celorlalte instituții. Noi dorim consolidarea situațiilor de dezordine militară și civilă care au dus la situațiile respective. Deci, aș dori să spun următorul lucru temeiul serviciului juridic. Sau ne oferiți o, un temei juridic care să ne permită să facem față situației actuale, fără contestație juridică, dar care ne va garanta că Parlamentul se va putea exprima, va putea vota și va putea decide, sau vă este imposibil acest lucru și atunci mai bine rămânem la documentul pe care îl avem. Deci suntem deschiși unei alte propuneri, o vom examina și vom lua o decizie. Iată ce aș dori să propun colegilor și serviciului juridic care trebuie să ne ofere instrumentele, calea pentru a avansa în proiectul nostru. Serviciul juridic dorește să reacționeze? Da, foarte pe scurt. Explicațiile de natură procedurală date de domnul raportor uh, corespund și punctului nostru de vedere. Deci nu se aplică procedura legislativă ordinară în acest caz. În acest caz de politică externă și de securitate. Deci rolul nostru nu este același. Eu spun doar, pentru a fi cât mai constructiv, este că noi am uh, evaluat propunerea așa cum este ea acum și am identificat această problemă. Nu pot să schimb analiza pe care am făcut-o. Alții pot să analizeze altfel situația. Noi așa am analizat-o. Când uh, dosarul este discutat în Parlament și în Consiliu, poate conținutul se va schimba poate va evolua în sensul politicii de dezvoltare. Nu doresc să intru prea mult acum în detalii. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de conținut. Atunci vom face o nouă evaluare. Dar deocamdată, acum, nu pot să spun mai mult. Deci dacă doriți să vă gândiți cum puteți să, faceți, să evolueze textul, puteți să o faceți. Mulțumesc! Uh, Mrs. Hautala. Doamna Hautala. Thank you very much. Mulțumesc. Am impresia că o mare parte din această discuție ar trebui să aibă loc la Comisia AFET și Comisia DEVE. Noi aici discutăm despre temeiul juridic conform tratatelor la jurii. Și vă rog să înțelegeți că celelalte comisii vor aborda problema din punctul lor de vedere. Dar colega Delvo are dreptate. Temeiul juridic este folosit acum, poate într-un scop nobil. Nimeni nu trebuie să mă convingă mai mult pe mine în legătură cu legătura dintre uh, dezvoltare și uh, uh, dezvoltare și securitate. Eu am fost ministru în țara mea tocmai pe aceste probleme și au avut loc atunci în țara mea uh, consultările în cadrul ONU pentru securitate și dezvoltare. Dar am impresia că acum uh, suntem uh, oarecum sau ni se cere să exploatăm această legătură între dezvoltare și securitate pentru a schimba oarecum politica de dezvoltare și cooperare care are obiectivul reducerii și radicării sărăciei sau abordarea unor provocări globale, cum ar fi schimbările globale, educația, instituțiile și așa mai departe și se pot folosi alte instrumente pentru a construi baze militare sau pentru a participa la operațiuni militare și uh, aceste instrumente trebuie coordonate și de aceea Uniunea Europeană are o strategie globală pentru a integra, pentru a coordona instrumentele mai bine. Dar, din păcate, această propunere are obiectivul de a folosi un instrument uh, al Uniunii pentru cooperare și dezvoltare pentru ca um, Comitetul pentru Securitate să devină principalul uh, organism care să se ocupe de acest instrument. Uh, mai întâi, întâi, întâi se cer 100 de milioane. Nu sunt foarte mulți bani, dar totuși sunt mulți. Apoi, poate se vor cere și mai multe fonduri. Uh, pentru uh, titlul 4, operațiuni internaționale Uniunii Europene, poate că se vor lua și mai multe fonduri de la bugetul pentru dezvoltare și atunci nu vom mai fi capabili să ne ocupăm de obiectivul principal al politicii de dezvoltare și cooperare, așa cum este el afirmat în tratate. În legătură cu competențele Parlamentului European, doresc să spun că nu putem să schimbăm noi acum dreptul primar să spunem că Parlamentul European ar trebui să aibă mai multe de spus în legătură cu politica uh, externă și de securitate. Poate să va putea face acest lucru în următoarea rundă de negocieri interguvernamentale, când Parlamentul din nou va promova această idee de, de a fi mai mult implicat în decizii legate de PESC și PESA. Dar deocamdată nu este cazul. Și vă rog din nou să nu uh, instrumentalizăm acum Uh, acest uh, fond, modificând uh, acest regulament. Deci, domnul Cavadan, în calitate de raportor, a făcut o propunere foarte bună, dar trebuie să uh, luăm, să, să nu uităm aspecte, um, avizele juridice ale serviciilor juridice ale Consiliului și Comisiei. Uh, sunt interesante și poate pentru prima da- și e un lucru bun că poate pentru prima dată această discuție poate avea loc deschis. Uh, according to the agenda, we should have... Uh, Conform din noastră de zi, ar trebui să votăm acum pe marginea propunerii, dar cred că rezonabil ar fi să amânăm votul pentru următoarea noastră ședință, dacă suntem de acord cu toții, pentru ca toată lumea să aibă o opinie clară, proprie, cu privire la această chestiune sensibilă. De acord? Bun. Deci doar votul se amână pentru ședința următoare. Uh Now, uh, the next items 7, 8 and Următoarele puncte, 7, 8 și 9, au fost amânate, dar vă pot informa că termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 septembrie, ora prânzului, ora 12. Now we continue by item number 10. Continuăm cu punctul 10, examinarea unui proiect de raport cu privire la declarațiile de interes ale comisarilor. Dau cuvântul domnului Durand, care este raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu vă ocup prea mult timp pentru că nu încărca ordinea de zi. Este vorba de un subiect care, cel puțin așa sper eu, ar trebui să ne aducă la o poziție atât de consens cât și de moderație. Dacă spun moderație, asta este pentru că de mai multe ori s-a exprimat o teamă pe care am avut-o și eu și pe care aș vrea să o îndepărtez de la bun început, anume că această comisie a noastră, juri, ar putea să fie transformată într-un fel de tribunal. Să fie clar, nu este vorba de modificarea rolului Parlamentului sau al acestei comisii. Țin să spun acest lucru ca să nu se facă acum un proces de bună, cuvință, de bună credință sau nu cu privire la acest lucru foarte clar. Este vorba pur și simplu să încercăm să îmbunătățim situația pe care am observat-o în trecutul mai mult sau mai puțin recent și care n-a fost tocmai uh, mulțumitoare. Spun îmbunătățire, nu bulversare, revoluționare, transformare. Vrem pur și simplu să funcționeze un pic mai bine. Și acum sper că vom ajunge la un consens pentru că fir, firul conductor al acestui raport, ce m-a motivat pe mine, a fost în primul rând, să facem astfel încât Parlamentul European să-și îndeplinească pe deplin rolul său în cadrul echilibrului interinstituțional. Să facem astfel încât să fim mândri de uh, responsabilitățile noastre, de funcțiile noastre pe care nu le-am avut uh, să nu mergem mai departe decât acestea. Deci Parlamentul European pur și simplu să fie respectat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în cadrul acestui Parlament European, Comisia noastră, cea care se ocupă de afaceri juridice, să își îndeplinească și ea pe deplin rolul. Asta o spun pentru că și în tratate, și în funcționarea acestui uh, um, Parlament, uh, ni s-a acordat uh, comisiei noastre un rol specific. Pe acesta trebuie să ni îndeplinim și asta în mod eficient rolul specific al Comisiei pentru afaceri judice nu este acela, așa cum am spus, să, să fie un tribunal sau să facă investigații, ci este acela să facă astfel încât conflictele de interes să fie rezolvate înainte de chestiunea competenței uh, comisarilor. Deci, încă o dată spun foarte clar, nu vrem noi acum să punem la îndoială faptul că anumite personalități specialite, specialite într-un, într domeniu să fie îndepărtate de acesta. Conflictul de interes nu este conflictul de competențe, din contră. Putem foarte bine să fim uh, cunoscători a unui uh, uh, domeniu și să fim un comisar excelent. Acum, este o întrebare foarte importantă care trebuie să fie tratată în mod obiectiv și anume dacă, legăturile, dacă există legături financiare care ar putea să-și, să împiedice un comisar să-și îndeplinească rolul uh, așa cum trebuie. Dar, uh, bineînțeles, asta în scopul îndeplinirii interesului general. Insist asupra acestui lucru pentru că cred că aici putem să găsim un consens asupra acestui uh, raport. Trebuie să ne preocupe acest uh, aspect. Nu am să intru în detalii pentru că această comisie are multe alte lucruri de dezbătut astăzi, dar vreau să insist pe ceea ce a motivat raportul meu și anume să facem astfel încât conflictele de interese, dacă se poate, nu aș pune să fie radicate, dar să fie îndepărtate, astfel încât în aceste vremuri în care Europa este criticată cât se poate de mult, nici nu mai trebuie spus acest lucru, e bine, să încercăm să nu mai facem și aici o dezbatere mm, care nu este rezonabilă, e vorba de interesele private versus interese generale. Noi, în această comisie, dar uh, și în, în cadrul um, uh, Comisiei uh, și al Parlamentului, uh, trebuie să uh, insistăm asupra faptului că se merge pe interesul general. Îmi dau seama că am făcut o introducere un pic cam lungă. Știu că au fost tot felul de temeri că unii doresc să politizeze această chestiune. Dar e clar că nu acesta este obiectul raportului meu. Eu nu vreau, sub nicio formă, să politizez acest raport. Vreau pur și simplu uh, ca uh, cumva codul etic care ne se aplică nouă să aplice și comisarilor. Vrem Așadar, să se îmbunătățească procedura de declarații financiare care ne sunt uh, înmânate la început, mai ales în ceea ce privește interese de familie, am dorit să nu examinăm um, noi, um, să nu se examineze cu chestiunea competențelor în comisiile de resort decât după ce s-a lămurit uh, chestiunea conflictului de interese. Deci e vorba pur și simplu de obținere de informații, nu de judecare. Apoi, noi avem o propunere, nu putem să impunem comisie nimic, dar putem să-i propunem, să-i sugerăm să-și îmbunătățească um, anumite aspecte um, voi menționa unul care, pe care l-am observat uh, când am început mandatul acesta. Am solicitat să nu mai fie conflicte între declarația inițială a comisarilor și cea care ar trebui să fie elaborată în timpul uh, mandatului, în ceea ce privește interesele de familie în special. Atât vreau să vă spun și voi asculta cu mare atenție toate propunerile dumneavoastră și voi încerca să facem astfel încât rolul Parlamentului European să fie consolidat, mai ales când avem o poziție unită asupra unor chestiuni care țin de valorile noastre. Mulțumesc, doamna Regner. Dankeschön. Mulțumesc. Practic, toate cuvintele, tot ce a spus raportorul nostru trebuie susținut. Evident, fiecare om și inclusiv comisarii, comisarele, au, are interese private. Însă, nu trebuie să fie o problemă, nu trebuie să ne așteptăm ca comisarii să nu aibă interese private, pentru că este normal să aibă. Însă, este important să se tragă linia între interesele profesionale și cele private, ca să nu se ajungă la un conflict de interese. Deci vreau să spun că susțin 100% ceea ce ați spus. Aș vrea doar să evidențiez câteva domenii problematice. Este vorba de faptul că Parlamentul trebuie să-și asume răspunderea în ceea ce privește verificarea declarațiilor de interese ale comisarilor și nu trebuie doar să aibă un rol pur birocratic nu trebuie să verifice doar dacă a fost completat un formular, ci trebuie să aibă un rol de uh, arbitru, de judecător. Uh, cred că putem uh, să folosim foarte bine ce am învățat până acum din experiență. Avem experiență din dosarul LuxLeaks, din dosarul Panama și am învățat că sunt foarte multe întreprinderi și foarte multe persoane private uh, care au uh, obiceiul împământenit de a uh, folosi drept paravan membrii ai familiei uh, care apar în acte ca acționari, însă sunt doar proprietarii de formă sau sunt firme fantomă care apar în acte numai ca să fie ascuns adevăratul proprietar. Este misiunea noastră ca deputați europeni să verificăm aceste lucruri și cred că formulările din text trebuie să meargă suficient de departe încât să nu se înțeleagă că Parlamentul trebuie doar să verifice formal uh, un formular, practic completat, o hârtie, ci că Parlamentul trebuie să analizeze realmente uh, ce se întâmplă cu datele completate în formular și cât sunt de adevărate și ce înseamnă ele. Cred că trebuie să fim foarte atenți la formularea textului nostru, ca să nu uh, se înțeleagă că dorim să creăm uh, un alt cadru sau să se creeze, uh, fără voia noastră, un cadru care să permită alte abuzuri și folosirea unor membri ai familiei drept paravan. Deci trebuie să ne asigurăm nu doar că ne stabilim obiectivele corecte, ci și că avem formulări adecvate. Monsieur Cavada. Domnul Cavada. În primul rând, aș vrea să spun clar că sunt de acord cu explicația făcută din aur de domnul uh, Duran, colegul nostru, cu privire la fondurile acestui uh, text, și anume faptul că trebuie să se lămurească respectarea valorilor. Este un uh, raport bun, um, o să văd la detalii ce se poate face, dar și nu voi ezita să-l susțin. Și aici am două perspective. În primul rând, perspectiva experienței și, în al doilea rând, așa cum s-a spus de către cei doi antevorbitori, domnul Duran și doamna Regner, um, este că trebuie să facem un pic curățenie pe frontul valorilor, astfel încât în acest moment să nu fie date la o parte în fața tendințelor naționaliste. Um, eu uh, sunt printre cei uh, care în 2004 au uh, trebuit să respingă pe comisarul Butilon pe care îl prezenta domnul uh, Berlusconi. Poate cei care au mai multe vechime aici își vor um, aminti că era propus pentru uh, portofoliul de libertăți civile. Deci, lui trebuia să se ocupe în Comisia Europeană de JAI, Justiție și Afaceri Interne. Iar um, afirmațiile pe care le-a făcut uh, de mai multe ori acest intelectual din Roma, erau uh, în mod explicit homofobe, era foarte clar și xenofob și era aproape o insultă faptul că guvernul italian ne propunea această uh, pilulă pe care vrea să o înghițim. Dar uh, deja este un caz destul de vechi. Și în această situație am văzut că nu, Parlamentul nu putea să verifice sinceritatea declarațiilor care sunt uh, înaintate. Nu suntem un tribunal, dar nu trebuie să fim complici ai minciunilor prin omisiune, ca să s-a întâmplat de curând. Așadar, ar trebui ca aceste chestii, să există un nou comisar și o să revin aici, uh, domnule Duran. Acest chestionar trebuie să fie mai extins, astfel încât să nu ne mai expunem unor situații de uh, Uh, complicitate fără voie. Și aș mai spune că, la fel, este foarte important să să nu uh, uităm că suntem totuși un organ prin care să se transmită niște lucruri sincere. Deci să nu ne uh, implicăm într-un univers al suspiciunilor. Vrem să facem uh, Uh, nu vrem să facem favoarea nimănui. Avem, de exemplu, situația domnului Caniede, care mereu este prins într-un fel de vârtej al suspiciunilor. Parlamentul nu trebuie să intre în această complexitate prin proasta organizare a chestionarului pe care îl primim. Și partidele politice de unde vin acești oameni sunt acum sânjeniți de un caz care nu este foarte clar, tocmai pentru că n-au fost lucruri suficient de clare, mai ales în timpul audierii în fața comisiei noastre. Așadar, cred că trebuie să sprijinim uh, raportul colegului uh, Duran, poate chiar să-l îmbunătățim și, dacă îmi permiteți, poate să fie îmbunătățit cu um, vreun instrument uh, în plus legat de sinceritate, de caracterul sincer al declarațiilor și asta cu caracter global ca să, nu ieșim din, ca să ieșim din acest univers al suspiciunilor care este foarte dăunător pentru noi. Mulțumim, domnul Jefca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, din suflet domnului uh, Dura pentru propunerea dumneavoastră de document. Este un subiect delicat și oamenii uh, se simt uh, atacați personal. Este o chestiune destul de emotivă și asta din motive principal politice. Respect uh, ce au spus antevorbitorii pentru că um, toate intervențiile s-au făcut niște sugestii foarte interesante de care ar trebui să luați uh, cont uh, atunci când uh, redactați uh, documentul. Acum, um, am să mă refer la ce a spus domnul Cavada. Jean-Marie, în ce situație ar putea să se găsească um, Parlamentul? Eu nu aduc aminte uh, ca Parlamentul să fi dezvăluit faptul că au fost uh, aspecte nesincere, de înșelăciune. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost participanți în acoperirea vreunei uh, situații necurate. Un exemplu dumneavoastră a fost uh, un exemplu foarte bun cu domnul Butilian a fost un exemplu în care Parlamentul a avut suficientă putere să-i spună guvernului um, italian, vă mulțumim foarte mult că ne-ați trimis acest candidat, dar vă rugăm să ne trimiteți altul. Tocmai asta s-a întâmplat. n-am putut uh, să ajungem la vreo concluzie, nu s-a concluzionat că au existat astfel de uh, fapte ascunse. Mi-aduc aminte că au fost uh, um, cazuri legate și de uh, comisiile Barroso și uh, de um, Comisia actuală, Juncker, de ce nu aduc aminte să fi, să fi fost dezvăluit aspecte ilegale? Deci problema este în altă parte. Eu sunt uh, pe deplin de acord cu cele spuse de domnul raportor, de domnul Pascal Dura la această ședință. Sunt pe deplin de acord, însă nu sunt de acord uh, um, Pascal cu multe lucruri pe care le-a inclus în raport, pentru că se creează un uh, tablou cu totul diferit. Uh, Uh, cu cel pe care tocmai l-ai uh, conturat mai devreme. Da, trebuie să ne bazăm pe uh, principii, trebuie să ne schimbăm poziția în calitate de comisie de afaceri juridice, să avem un rol transformat încât să avem mai multe instrumente la dispoziție pentru a putea verifica chestionarele acestor oameni, dar așa cum am spus, nu vrem să devenim instrumente într-o luptă politică. Nu vrem să devenim un fel de comisie de anchetă specială, un fel de parchet. Vrem uh, să verificăm pur și simplu documentele pe care ni le trimit pe baza competențelor din uh, tratat și pe baza regulamentului intern al Parlamentului, ce deci e nevoie pentru ca cineva să fie numit ca și comisar. Acesta este punctul. Și cum ajungem acolo? Păi nu putem să ajungem um, spunând ce nu putem să facem. Păi nu Parlamentul o să redacteze noul chestionar pe care o să-l uh, completeze uh, candidații. Aceasta e problema cea mai mare și nu prea putem să o rezolvăm. Cum putem să forțăm Comisia Europeană să modifice acest chestionar? astfel încât să ne asigurăm că acest chestionar oferă un tablou complet care să nu reflecte doar situația financiară a candidaților, dar uh, să reflecte și situația financiară a familiei acestor persoane. Normele actuale sunt unele destul de mm, uh, vagi, um, uh, dar noi nu o să putem să soluționăm acest lucru. Aceasta este problema. Deci, dacă dorim să fim mai fermi, dacă vrem să avem o influență mai mare, atunci trebuie să exercităm presiunea asupra comisiei. Nu știu cum o să o facem, dar trebuie să facem asta, astfel încât să schimbe chestionarele. O să întrebăm cum o să le schimbați. Putem să insistăm, dar nu putem să forțăm comisia. De fapt, da, aceasta este problema cea mai mare. Încă o dată, ca să fim foarte clari și așa cum spunea și doamna Regner, ca să fim preciși, aceste chestiuni uh, afectează și membrii familiilor acestor candidați la funcție de comisar. S-ar putea să existe tentația de a se transforma dreptul de proprietate de la candidat la un membru al familiei. Așadar, trebuie să ne întrebăm până la ce nivel de rudenie să se extindă acest lucru. Ce fel uh, de grad de rudenie putem să anchetăm? Dar aici uh, ne Mm, ne băgăm într-un cerc, pentru că pot să apară situații în care fiul uh, candidatului la funcția de comisar pentru agricultură cumpără 50 de hectare sau 100 de hectare de teren și vrea să cultive porumb. Avem aici un motiv pentru ca comisarul să schimbe um, Uh, portofoliul sau declarația de interese pentru că fiul său vrea să devină agricultor și ce să facem? O să facem apel la comisar să schimbe declarația sau ce se va întâmpla? Trebuie să fim um, cumva, să ținem cont de proporționalitatea măsurilor. E important să fim echilibrați. Dacă vrem ca oamenii să se comporte în mod rezonabil, proporțional, atunci haideți Eh, să eh, lăsăm la parte această abordare aparent simplă, dar care este foarte greu de pus în practică. Deci să nu ne mai concentrăm pe uh, acest uh, comisar. Până la urmă trebuie să vedem ce, când, unde trebuie declarat. Ce trebuie declarat înainte de audierea în fața Parlamentului a unui candidat. Noi în calitate de comisie pentru afaceri ce nu ne ocupăm decât de, de interesele financiare ale candidaților, dar mai sunt și alte aspecte calitative. Sunt mai multe dosare care, de fapt, pot să fie separate. Și noi ne-am invitat uh, comisarul să-l audiem Asta pe de-o parte, dar pe de altă parte, în ce etapă a unui mandat uh, pot să fie dedicate întrebări față de comisie și pe ce temei, pe baza unor articole uh, din presă, câte să fie, 15, poate să fie, poate că sunt confirmate, poate că n-au fost confirmate din surse oficiale, guvernamentale. Haideți să fim sinceri, și corecți. Dacă vrem să fim astfel, trebuie să ținem cont și de astfel de aspecte. Dar când lucrăm um, la un astfel de raport, trebuie să găsim soluții care să funcționeze pentru noi toți, dar și interinstituțional, pentru că vrem să implicăm și Comisia. Sigur că vrem asta. Dar nu vrem să avem de face cu aspectele care duc la controverse politice. Mulțumesc. Uh, Mr. Cavada.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 les règles, il les a respectées. C'est les règles qui ne sont pas bonnes. Un code de la route qui vous permet de rouler à gauche quand il faut rouler à droite. Regulile nu sunt bune. Un uh, cod rutier care îți permite să circul pe orice parte a străzii nu este bun și e clar că din cauza codului vor apărea victime. Trebuie ca noi la Parlament să avem un mod de a verifica dacă ce ni se spune e corect sau nu e corect pentru că, într-adevăr, riscăm să se facă abuz de, advers, de către adversarii politici sau de către um, zvonurile din presă. Și există și un al doilea punct. Faptul că acțiunile comisarului sunt urmărite cu suspiciune. Eu aș zice că nu am uh, idei politice în acest sens, dar când uh, vorbim de suspiciune și mă gândesc la domnul Caniete, uh, când vorbim despre suspiciunea că domnul Caniete ar fi avut interese pe care le-ar fi transmis familiei, eu, dacă aș fi fost în locul lui Rahoi, pentru a ocroti țara și partidul și pentru a ocroti uh, reputația spaniolului, care va lucra pentru 28 de state membre, aș fi cerut să îi se acorde un alt portofoliu. Trebuie să încercăm să ținem cont de toate aceste lucruri, ca să fim liniștiți odată și pentru totdeauna. De la afacerea Creson încoace, deci de aproape 20 de ani, uh, revin în mod regulat suspiciunile cu privire la comisie și la faptul că Parlamentul este complicele comisiei. Trebuie să um, lucrăm cu toții fără niciun fel de um, subiectivitate politică. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Aș vrea să spun că termenul de depunere de amendamente la acest raport este 13 septembrie, dacă sunteți de acord. I don't see any wish to amendment or uh, to amend this. Văd că nu dorește nimeni o modificare. Atunci continuăm cu punctul 12. Este vorba de uh, discutarea unui proiect de aviz referitor la stabilirea unei liste de state terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și stabilirea listei de state terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, respectiv Ucraina. Și dăm cuvântul doamnei Hauta la raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vă pot prezenta o recomandare extrem de succintă. Credem că Comisia LIBE, care este comisia responsabilă pe fond, trebuie să adopte această poziție, prima lectură, și să susțină propunerea comisiei. Îmi amintesc bine când am participat la summitul parteneriatului estic de la Riga acum un an și jumătate. Președintele Poroșenko a citat ce spuneau niște demonstranți din afara Parlamentului care cereau liberalizarea vizelor pentru Ucraine, Ucraina și aveau uh, pancarte pe care scria M-am născut fără viză. Este, cred, uh, un citat care descrie cât de puternice sunt sentimentele ucrainienilor, cât de mult își doresc ei liberalizarea vizelor și, de asemenea, în ce măsură merită cetățenii să fie răsplătiți. Acum când uh, uh își asumă reforme foarte dure de dragul îndeplinirii acordului uh, de liber schimb uh, extins și cuprinzător. E valabil și pentru Georgia. Ambele state au devenit, din păcate, victime oarecum mai ales uh, ale unor state ca Germania și Franța, care au poziții dure cu privire la uh, imigrația ilegală. Și cred că trebuie să susținem Ucraina, pentru că, după cum spune și Comisia, Ucraina a îndeplinit cele peste 70 de uh, cerințe din planul de acțiune privind liberalizarea vizelor. Eu vă propun patru alineate sub forma unei justificări succinte pentru această propunere, și vă rog să țineți cont de concluziile pe care uh, președintele, doamna Bergeron și alții, uh, printre care mă număr și eu, le-am adoptat când am vizitat Kievul în septembrie anul trecut. Am avut o discuție foarte detaliată cu reprezentanții autorităților locale, cu reprezentanții autorităților judiciare și am putut constata că munca Uniunii Europene dă roade în contextul um, misiunii UE de consiliere pentru Ucraina. Este important, după cum vă sugerez în justificarea mea, să recunoaștem problemele legate de punerea în aplicare a acordului de asociere, mai ales reforma judiciară. Și e important și să punem accentul pe faptul că trebuie să continuăm să uh, dezvoltăm aceste realizări pentru ca statul de drept să fie respectat în toate aspectele în societatea ucraineană. Este un mesaj pozitiv, este un mesaj de susținere, dar este și un mesaj de încurajare în continuarea celor făcute până acum. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Ba da, domnul Fos. Ähm, Frau Hautala, ich... Doamna Hautala, am o întrebare. Voiam să vă întreb dacă se știe în ce uh, fel va influența această procedură rezultatul nu de la referendumul din Olanda. Doamna Hautala, nu știu dacă reprezentanții ai Comisiei sau ai SAE sunt aici, dar cred că întrebarea li se adresează lor mai degrabă. Cred că e inevitabil uh, să se facă schimbări la acordul de asociere și uh, la acordul de liber schimb uh, cuprinzător, dar după câte știu eu, modificările nu vor fi de natură fundamentală. Desigur, dacă la referendum un stat membru a respins acordul, chiar dacă referendumul era cu titlu consultativ, uh, există un mesaj și trebuie să se țină cont de el, inclusiv pe plan juridic. Eu nu cunosc detaliile negocierii, însă um, cred că liberalizarea vizelor nu e afectată de acest răspuns. So, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere uh, de amendamente la acest proiect de aviz este 20 septembrie la prânz. Văd că nu sunt obiecții. Și mergem mai departe cu punctul 13. Discutăm un proiect de aviz referitor la o politică coerentă a Uniunii Europene pentru industriile culturale și creative și are cuvântul doamna Comodini Cacea, raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă rog să mă iertați că v-am trimis proiectul în timpul vacanței de vară, dar avem termene foarte uh, scurte, foarte stricte și vreau să mă asigur că pot să finalizez raportul în timp util. Raportul, raportul a fost uh, terminat în august ca să poată să fie și trimis la traducere la timp. Termenele stricte continuă. Eu am încercat uh, să cer termene cât mai generoase, însă termenul de depunere de amendamente este uh, joi, săptămâna aceasta. Așadar, suntem uh, limitați ca număr de caractere, însă e de asemenea, important să ținem cont că suntem restricționați uh, și în ceea ce privește textul, adică trebuie să ne concentrăm doar pe competențele noastre și nu pe altceva. Și eu m-am concentrat în aviz pe patru elemente. În primul rând, recunoașterea evoluțiilor din digitalizare și efectele digitalizării asupra industriilor culturale și creative, necesitatea de a ține cont de puterea de negociere a IMM-urilor față de alte părți interesate, în al treilea rând pirateria și în al patrulea rând necesitatea de a avea o remunerare corectă pentru creatori și cei din industriile creative. Am analizat, desigur, și avizul uh, CULT și avizul IMCO. La Comisia CULT urmărim și amendamentele, pentru că acolo s-a ajuns în faza de depunere de amendamente și va trebui să ne limităm amendamentele uh, la competența comisiei noastre. Și cred că există două amendamente foarte specifice pe care aș dori eu să le propun. Desigur, nu sunt amendamente la ce am scris eu până acum, sunt amendamente care au scopul de a adăugi uh, unele lucruri la acest text. În primul rând, un amendament se leagă de definiția industriilor culturale și creative. Am avut diferite reuniuni în pregătirea acestui raport și um, s-au făcut mai multe sugestii, mai multe propuneri care arată că trebuie să ajungem la o definiție a industriilor culturale și creative. Este necesar să știm despre ce vorbim, să știm despre ce industrii vorbim însă ar fi uh, periculos să avem o definiție exhaustivă. Chiar și în sectorul cultural, în sectorul creativ, uh, trebuie să se țină cont de evoluțiile uh, digitalizării, evoluțiile tehnologiei și cred că am face rău acestui sector dacă am opta pentru o definiție exhaustivă în detrimentul unui cadru mai general. În al doilea rând, tot ca amendament, aș dori să abordez uh, uh, circulația ilegală online a conținutului creativ și uh, legătura dintre acest fenomen și uh, copyright, dreptul de proprietate intelectuală. Noi am analizat întotdeauna uh, situația providerilor de uh, servicii de internet și a deținătorilor drepturilor în loc să ținem cont de toți actorii care ar putea fi implicați pentru a uh, susține protecția copyright-ului. Aștept cu nerăbdare reuniunile cu raportorii din umbră și amendamentele. Vă mulțumesc! Thank you very much. I do not see any... Mulțumesc! A, domnul Negrescu dorește să ia cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc! Foarte pe scurt, Și eu cred că trebuie să ne referim la definiția uh, ICC-urilor în acest raport pentru că este limitată și cred că actualmente se ignoră tendința culturală și creativă existentă în societate. În plus, cred că trebuie să uh, spunem ceva și despre creativitatea digitală sau despre cultura digitală. În raportul inițial se fac multe referințe în acest sens, și noi în avizul nostru ne referim doar la sectorul digital. Nu vorbim deloc de posibilitatea de a avea o cultură digitală sau o creativitate digitală. Și cred că ar trebui să vorbim despre acest lucru. Și, revenind la competențele noastre, cred că trebuie să menționăm cadrul um, juridic pentru uh, profesioniștii din aceste industrii și cred că trebuie să o facem la modul cel mai precis și să le acordăm aceleași drepturi în întreaga Uniune Europeană. Cred că am putea avea mare succes dacă reușim să introducem acest lucru în text. Thank you very much. Mulțumesc. A fost singura solicitare de intervenție. Uh, so as, as Mrs. Comodini... După cum uh, a spus doamna Comodini termenul de depunere de amendamente este 8 septembrie la ora prânzului. Mulțumesc foarte mult! Iar acum mergem mai departe cu punctul 4. Este vorba de o prezentare făcută de comisie a rezultatelor exercițiului REFIT pe tema contractelor de vânzări online și a altor tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri. Și aș dori să o rog pe doamna Veronica Manfredi să ia cuvântul, care este șefă de unitate la Direcția Generală Just. 10 uh, minutes, please. Aveți 10 minute la dispoziție. Thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Doresc mai întâi uh, să vă urez uh, tuturor mult succes uh, acum după vacanța de vară. Comisia, conform angajamentului pe care și l-a luat în decembrie 2015, atunci când, a adoptat, când s-a adoptat propunerea pentru vânzările online de bunuri tangibile, deci atunci ne-am angajat să facem un studiu Uh, și să strângem date în legătură cu uh, funcționarea directivei privind vânzările și garanțiile pentru uh, vânzările în persoană, pentru a informa colegiuitorii Parlamentului și Consiliul dacă e nevoie de o aliniere a regulilor propuse în decembrie cu cele care s-ar aplica și în cazul vânzărilor fizice în persoană. Acum, între timp au trecut un anumit număr de luni, din decembrie 2015 până acum. Aceste date au fost însă în contextul mai larg al refit, un, refit, un exercițiu mult mai larg, care, în cadrul căruia se examinează șase texte legislative din cadrul pieții unice, directiva privind uh, practicile comerciale inechitabile, directiva privind publicitatea, directiva privind prețurile uh, și în paralel ne ocupăm și de un raport privind funcționarea directivei privind drepturile consumatorilor. Directiva privind vânzările și garanțiile pentru consumatori este textul legislativ uh, care uh, legiferează ce se întâmplă în cazul în care cumperi un bun defect, este cea care se aplică, dar pentru a ne achita de angajamentul luat în fața colegiuitorilor, uh, am strâns datele cât mai rapid pe acest subiect. Deci um, ați primit din partea comisiei uh, o scrisoare cu o serie de anexe, care este doar un început. Sunt primele date în legătură cu modul în care funcționează această directivă în uh, cazul vânzărilor uh, în persoană. Cum am strâns aceste date? Am interogat 23.500 de consumatori în toată Uniunea Europeană, plus Norvegia și Islanda, și 375 de agenți economici care realizează vânzări, inclusiv um, agenți economici foarte mici, deci micro-întreprinderi. Deci nu am uh, întregat foarte mulți agenți economici, dar am vorbit uh, cu persoane de pe teren, uh, cu întreprinzători de pe teren și avem la dispoziție și alte informații, cum ar fi un studiu foarte important făcut în 2015, uh, tocmai pe tema garanțiilor juridice și comerciale. Care au fost uh, concluziile noastre? Din uh, cei 3,7 milioane de agenți economici care fac vânzări în Uniunea Europeană, 35% astăzi deja funcționează și online și în mediul fizic, deci prin magazine. Deci, dacă um, ca rezultat al procesului actual am avea două uh, regimuri diferite, um, toți aceste agenți economice ar fi impactați uh, în mod evident. De asemenea, am ajuns la concluzia că 42% din agenții economici care vând astăzi doar în magazine uh, declară că au probleme în a se extinde la nivel transfrontalier din cauza faptului că dreptul contractelor uh, variază de la un stat membru la altul. 46% uh, um, din agenții economici care funcționează online au temeri similare. Deci, într-adevăr, acestea sunt motive pentru care, nu neapărat motivul cel mai important, dar sunt motive importante pentru care acești agenți economici uh, nu oferă bunuri și servicii la nivel transfrontalier. De asemenea, astăzi consumatorii continuă să nu cumpere foarte multe bunuri la nivel transfrontalier, nici online și nici în magazine. Deci, există clar un potențial neexploatat deci sunt 73% dintre consumatori cei care fac cumpărături în magazine, în viața de zi cu zi, și doar 11% au uh, făcut cumpărături uh, în magazine din alte state membre. Această cifră este și mai mică, cu un motiv, bineînțeles, dar evident că este un potențial de creștere neexploatat Uh, deci și mai puțin consumatori uh, cumpără bunuri uh, electronice și electrocasnice în altă țară. Doar 5% dintre consumatori au, s-au deplasat în altă țară a Uniunii Europeană pentru a cumpăra deseori sau în mod regulat astfel de bunuri. Acum aveți pe slide diferitele um, politici, opțiuni de politici în legătură cu care trebuie să uh, Uh, la care trebuie să ne mai gândim, colegiuitorii trebuie să se gândească. Mai întâi, garanția legală. După cum știți că propunerea din 2015 uh, includea ideea unor reguli complet armonizate care să spună că pentru orice defect uh, perioada de garanție ar fi de maxim 2 ani am ajuns la concluzia că, pe de o parte, întreprinderile cu care am discutat au spus că consideră că o astfel de armonizare completă într-adevăr ar duce la scăderea costurilor, dar dacă punem această întrebare întreprinderilor care deja funcționează cu regimuri, cu perioade de caratii mai lungi, cum ar fi Suedia, Finlanda, Regatul Unit și țările de jos, um, numărul celor care au răspuns pozitiv este mai mare. Am, ce, am pus de asemenea întrebarea agenților economici cum consideră impactul pe care ar avea o regulă uh, care le-ar face responsabil de-a lungul întregii perioade de garanții uh, Uh, deci ce impact ar avea o astfel de, uh, de regulă? Deci 60% dintre agenții economici sau chiar mai mulți, pentru că cifrele evoluează și, așa cum v-am spus, raportul final va fi comunicat la sfârșitul lui septembrie. Deci peste 60% din întreprinderi consideră că o astfel de aliniere nu ar avea costuri sau ar avea doar costuri moderate. Deci există anumită flexibilitate și din punctul de vedere al consumatorilor știm că se consideră că această regulă ar fi, este importantă pentru a, asigura, um, a se asigura respectarea drepturilor consumatorilor privind bunurile defecte. Um, în legătură cu posibilitatea unei ierarhizări a regulilor, am întrebat dacă mai întâi să se ofere consumatorului repara- o reparație sau înrocuire a bunurilor și doar dacă este imposibil acest lucru să uh, se reducă prețul uh, sau uh, să se ramburseze produsul. 50% din consumatori consideră că nu cer imediat încheierea contractului, cer mai întâi repararea sau înlocuirea bunului. Acest lucru este adevărat și în cazul țărilor în care astăzi, prin lege, uh, se poate alege modul în care se remediază situația, cum ar fi Croația, Litonia și Grecia, în care mulți dintre consumatori spun că mai întâi um, aleg uh, o reparare sau uh, înlocuirea produsului. Sunt elemente importante pe care trebuie să le cunoașteți. În fine, în legătură cu posibilitatea eliminării obligației consumatorului de a informa în legătură cu momentul când are loc defectul în perioadă de două luni de la momentul în care au, și-au dat seama de defect. Pe de o parte, un număr semnificativ dintre întreprinderile mici și foarte mici care au răspuns la chestionar spun că eliminarea acestei obligații nu ar aduce costuri majore, deci n-ar fi costuri deloc sau ar fi costuri foarte moderate și pe de altă parte doresc să vă atragem atenția asupra faptului că știm din studii că consumatorii, în general, acționează rapid. Datele arată că majoritatea consumatorilor uh, abordează, rezolvă problema sau imediat sau în primele zile după uh, cumpărarea produsului. Deci, de aceea ne punem întrebarea dacă, din punct de vedere procedural, este cu adevărat necesar să se mențină uh, această condiție. Atât am avut de spus, am încercat să prezint lucrurile cât mai uh, rapid, dar bineînțeles sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. I, do I understand that Mr. Domnul Le Breton dorește să ia cuvântul? Înțeleg bine? Nu. Doamna Hautala. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mulțumesc uh, reprezentantei comisiei în calitate de raportor pentru avizul acestei comisiei privind propunerea privind uh, legea contractelor în cazul bunurilor, uh, vânzărilor de bunuri tangibile. Aș avea câteva observații preliminare. Cred că e foarte important să existe coerență între toate situațiile în care uh, poate avea loc o vânzare, cumpărare, uh, fie că acest lucru se întâmplă la distanță, online sau în magazin. Acesta este obiectivul principal. Dar, pe de altă parte, și cred că Comisia știe foarte bine acest lucru și din discuțiile cu statele membre, dacă are loc o astfel de aliniere a regulilor, în anumite state membre, anumite aspecte privind producția consumatorilor ar scădea ca standard. Chiar în cazuri în care există anumite ameliorări, e foarte greu să explicăm cetățenilor din Regatul Unit, din Finlanda sau din Suedia că dintr-o dată sunt mai puțin protejați, deci că garanția e limitată la doar 2 ani și din punctul de vedere al dezvoltării durabile și perioada de viață a produselor, nu cred că este un semnal pozitiv dacă se dă impresia că doi ani ar fi uh, perioada de viață uh, prevăzută a produsului, să spunem. Deci există această dilemă Mm, din punctul de vedere al, a existat această dilemă deja în cazul dreptului european al vânzărilor, și întreb Comisia dacă e chiar atât de neimaginabil că această aliniere sau armonizare să aibă loc la nivelul cel mai ridicat de protecție, de exemplu în cazul eh, perioadei eh, legale de garanție, pentru că știu că mulți dintre noi deputați am fi într-o poziție foarte dificilă să explicăm oamenilor că dintr-o dată ar pierde practic eh, niște drepturi pe care le au astăzi. Chiar și într-o situație în care înțelegem că prin dezvoltarea comerțului transfrontalier s-ar obține beneficii importante. Eu cred că trebuie să facem mai multe eforturi pentru a obține această coerență, așa cum dorește Comisia și are dreptate, dar ca alinierea să aibă loc la nivelul cel mai ridicat de protecție. Să vedem ce putem să realizăm. Does the commission... Dorește Comisia să răspundă pe scurt? Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Hautala. O întrebare foarte valabilă și uh, uh, potrivită discuției. Nu e, neimagina, e de neimaginat acest lucru și ne-am uh, am, am discutat această posibilitate, mai ales că este solicitarea asociațiilor de consumatori. Dar uh, cu această propunere, Comisia dorește să urmărească două obiective. Pe de o parte, să crească încrederea consumatorilor în tranzacțiile transfrontaliere și naționale și, pe de altă parte, să permită agenților economici să-și vândă bunurile la nivel transfrontalier și în țara lor mai ușor. Și când vorbesc despre agenții economici, mă refer mai ales la întreprinderile mici și mijlocii așa cum a spus și colega mea Veronica Manfredi. Deci avem acest, acest dublu obiectiv și ambele, până la urmă, trebuie să contribuie la dezvoltarea potențialului uh, comerțului um, electronic. Discuția pe care am avut-o um, și care a avut loc și în cadrul consultării publice dinainte de propunere în vara lui 2015, um, am ajuns la concluzia că trebuie să se găsească o cale de mijloc dacă armonizăm la nivelul cel mai ridicat posibil, cu siguranță atingem obiectivul sporirii încrederii consumatorilor, dar, pe de altă parte, nu am stimula întreprinderile, mai ales IMM-urile, să vândă la nivel transfrontalier. De aceea, Comisia a ales un nivel foarte ridicat de protecția consumatorilor, mai mare decât cel din cazul directivei existențe în aproape toate cazurile și în legătură cu uh, un caz cum ar fi extinderea perioadei în care trebuie să se dovedească uh, defectul de la 6 luni la 2 ani. Deci doar așa considerăm noi că putem atinge ambele obiective. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu am mai cerut nimeni cuvântul, așa că voi mulțumi acum ambilor reprezentanți ai Comisiei pentru această prezentare și, dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră, am prevăzut să votăm punctul 5 la ora 16.45, așa că aș trece acum la acest vot și apoi voi vom continua cu celelalte puncte de pe ordine de zi. Deci vă rog să vă pregătiți uh, cardurile de vot. Mrs. Regner, you. Uh, thank you, Chair. Simply please. Doamna Regner, mulțumesc. Domnule președinte, mi-am uitat uh, uh, cadrul de vot, așa că voi vota prin ridicare de mână. Very well, very well. This belongs to the good traditions of this committee. da, astfel se respectă tradiția în această comisie. Putem începe? So, please, uh, amendment 12. Bun, amendamentul 12. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Peti 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Nu. Scuze. Ample 18. Pentru. So. Yes, sorry, sorry, sorry. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Peti 3. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Econ 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. Deci vă rog să votați electronic Econ 1. Se respinge. Ample 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Thank you. Uh, Ample 3, sorry, Ample... Ample 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, peti 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, Econ 2, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. M plus 12. Nu. Econ 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peti 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog, haideți să verificăm prin vot uh, electronic um, amendamentul 47.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 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Se adoptă. Domnule președinte, sunt raportor. Majoaca, pentru că sunt că 55 și 57 au avut aceeași majoritate. Au fost considerate uh, respinse, dar eu nu sunt convins uh, că mă uit acum la votul electronic de la 58 care a trecut cu 9 voturi pentru și 8 împotrivă. Deci dacă se poate, am vrea să verificăm la 55 și la 57. Nu știu dacă se poate. Doamna Regner? Mă refer, n-a spus adoptat, dar eu am votat împotrivă. Și domnul Jescu a votat pentru. Cincizeci și opt este în regulă, dar se dorește verificarea la 55 și 57. Așa este, domnul Hautala? Bun, verificăm electronic, la 55. Se respinge. Vreți și la 57 verificarea? Nu, domnule președinte, ați avut pe deplină dreptate. Nu aveam niciun motiv să bănuiesc ceva. Nu, e foarte bine să mă controlați, pentru că după vacanță știți. Încă sunt așa un pic în în um, poziție de repaus. 59 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 60 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 23 Văd că ar trebui să se facă un amendament de către raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 7, pentru, împotrivă, votăm în bloc. Deci votăm de la peti 7 la M 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La fel și cu 6. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ B pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. La Econ B. se adoptă. Econ C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum votăm uh, raportul în ansamblul său, este un vot electronic. And it has been... Se adoptă Felicitări doamnei Hautala. and we continue with your kind permission. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, mergem mai departe cu punctul 17. Este un schimb de opinii în legătură cu revizuirea generală a regulilor de procedură, regulamentului de procedură a Parlamentului. Eu sunt raportor și vă pot spune că Comisia noastră are un interes specific în revizuirea generală a regulamentului de procedură, în primul rând, pentru că are competențe orizontale în domenii cum sunt verificarea acreditărilor, imunitățile, temeiurile juridice, conflictele, simplificare, subsidiaritate și așa mai departe. În al doilea rând, intrarea în forță a noului acord interinstituțional cu privire la o legiferare mai bună face să fie inevitabilă actualizarea normelor um, existente sau introducerea de norme noi. Este vorba de un domeniu unde jurii are o competență generală, așa că este în interesul comisiei noastre să-și facă vocea auzită. Rezultatul deliberărilor uh, grupului de um, Uh, grupului de lucru înființat de către AFCO poate fi considerat ca fiind foarte satisfăcător în marea parte a domeniilor. În avizul meu voi confirma acest lucru și uh, voi sugera acolo unde este cazul să facă niște îmbunătățiri. Printre altele, sunt două chestiuni care merită să fie examinate în detaliu, și anume imunitățile și temeiurile juridice. Acum, când este vorba despre imunități, în mare, noua abordare vine în întâmpinarea nevoilor jurii, însă, în cadrul noului sistem, rapoartele de imunitate ar face obiectul unui vot în plenară doar dacă membrul vizat sau dacă, uh, sau dacă solicită membrul vizat sau un grup politic. Trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că mecanismul acesta, de fapt, ar permite membrului vizat sau uh, grupului său să conteste raportul comisiei într un vot în plenară. Mm, la rândul său, acest lucru ar duce la tensiuni politice inutile și ar atrage atenția asupra unor um, cazuri specifice care ar putea să aibă repercusiuni uh, publice de um, imagine periculoase și uh, mecanismul existent uh, prin care e nevoie de un vot în plenară uh, pentru fiecare caz de imunitate ar trebui să fie conservat pentru că acesta este mai obiectiv și asigură un tratament uh, echitabil pentru toți membrii. Și în plus, aceste rapoarte au repercusiuni juridice uh, grave și sunt, uh, uh, pot fi contestate în uh, instanțele naționale și europene. Ar trebui să fie sprijinite de un vot în plenară. Acest lucru ar permite să nu mai fie expus Parlamentul unor um, chestiuni juridice posibile. Cât despre temele juridice, în grupul de lucru s-a convenit un text uh, provizoriu, iar amendamentele la regula 63 cu privire la Um, o procedura de trimitere înainte către Parlament sunt uh, propuse pentru a pune în aplicare alineatele 25 și 2A în ceea ce privește temerile juridice. În mod uh, specific, uh, norma 63.2 este modificată în sensul că după schimbul de opinii la care se face trimitere în alineatul 25 din acordul interinstituțional, președintele Parlamentului ar putea, la solicitarea Comisiei de fond să solicite Consiliului să trimită din nou Parlamentului un um, proiect de act legislativ um, atunci când Comisia sau Consiliul intenționează să modifice temeiul juridic care a fost uh, menționat pentru prima uh, poziție a Parlamentului în primă lectură, iar acest lucru ar duce la faptul că procedura legislativă obișnuită nu s-ar mai aplica. Din păcate, astfel de um, sugestii au o, o serie de lacune care pot fi um, menționate în următoarele, um, în următoarele pe scurt. În general, regula 63 nu pare să fie soluția ideală sau singura pentru punerea în aplicare a acestei părți a acordului interinstituțional. Natul 25 din acest acord nu um, angajează în cele trei instituții um, decât să facă schimb de opinii și nu să reînnoiască trimiterea unei o propunere legislativă. O astfel de extindere este posibilă, dar nu este o consecință directă a noului acord uh, interinstituțional. Poate că o, un aranjament uh, de procedură actualizat în uh, regula 39 cu privire la temeiurile juridice ar permite o mai bună punere în aplicare a acordului interinstituțional. Apoi, noua regulă 63.1a impune obligații asupra altor uh, instituții în ceea ce privește propriile lor uh, proceduri interne. Acest lucru nu este um, um, posibil conform uh, parlament, regulamentului de procedură, în care, um, prin definiție, poate doar să acopere organizarea internă a Parlamentului. Apoi, în ceea ce privește uh, Uh, jurii, nu există nicio garanție că rolul acesta ar fi conservat. Nu în articol 63.1a nu menționează cine ar trebui să fie reprezentantul președintelui. Și, în sfârșit, uh, includerea comisiei în articolul 63, alineatul 2, nu ține seama de logica acestei, uh, acestui articol, care, în forma sa actuală, face o distinție clară între solicitările adresate Comisiei și cele adresate Consiliului. Așa cum am spus uh, deja, nu se propune niciun amendament la articolul 39 cu privire la temerile judice pentru a se adapta uh, la noul acord interinstituțional și în același timp un amendament adus um, articolului 39.3 se propune astfel încât jurii să poată să se ocupe de chestiunile care se referă de, la temeiul juridic în orice fază a procedurii legislative, adică chiar și după ce Parlamentul își adoptă poziția. Aceasta este situația um, care um, se stipulează la, la articolul 63. Poate că o abordare mai coordonată ar putea sugera amendamente atât la articolul 39 cât și 63. Aceste chestiuni le voi trata în uh, avizul meu pe care aș dori să-l prezint uh, la următoarea noastră ședință. Și în acest scop, uh, cu o mare plăcere aștept opinia noastră cu privire la acest dosar. Domnul Jiesca. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za tę precyzyjną informację. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea detaliată. Acest subiect este foarte important, indiferent de modificările care vor fi făcute în regulamentul de procedură. Și, ca să fiu sincer, vă împărtășesc temerile și preocupările în ceea ce privește imunitatea și modificarea procedurii în acest sens. Cred că trebuie să fim foarte precauți aici și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că nimic nu se modifică. Procedura existentă este verificată și ne garantează suficient timp pentru a ține cont de chestiunile de imunitate. Și de asemenea, garantează o participare deplină a persoanelor vizate. Deci dacă încercăm să aducem modificări de dragul uh, economiei de timp sau pentru a face cuiva o favoare, nu ar fi uh, prea util. Am discutat cu colegul Viland, care s-a ocupat la grupul de lucru de acest dosar și i-am uh, comunicat toate dubile mele pe această temă. Am discutat și cu doamna Hidner și Uh, sper să reușim să uh, blocăm elementele nefericite din această propunere. De asemenea, mi se pare uh, că nu este o idee foarte bună ca domnul Corbett să fie raportor pe acest subiect, dar asta e altă mâncare de pește. Așadar, susțin pe deplin comentariile făcute de dumneavoastră, domnule raportor, domnule președinte, în introducere și vă vom susține poziția. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mrs. Regner. Mulțumesc, doamna Regner. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, aș dori să vorbesc despre imunitate. Cred că, cel puțin în mod informal, trebuie să încercăm să mai discutăm cu Richard Corbett. Intenția este de a se uh, ameliora funcționarea ședinței plenare și funcționarea Parlamentului European, în așa fel încât totul să fie mai eficient și în așa fel încât să se reducă birocrația. Sigur că sunt de acord, dar cred că nu trebuie să creăm poveri suplimentare și asta se aplică și la imunitate. Procedura actuală este una verificată și așa cum se procedează actualmente, uh, Ehm, mi se pare că este bine, pentru că plenul își asumă răspunderea, iar ehm, luarea deciziei va fi limitată dacă se aplică modificările recomandate de raportor. Cel puțin, de Richard Corbett, mă scuzați. Cel puțin la acest punct, eu cred că trebuie să eliminăm um, dubile și trebuie să ne asigurăm că um, se um, rămâne la ce ați spus dumneavoastră și sunt de acord cu raportorul și cu domnul Țievcă. Ok. I do not have... Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așadar uh, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Și mergem mai departe la punctul 18. E vorba de discutarea unui proiect de raport referitor la procedurile de insolvență și practicienii în insolvență. Și raportorul este domnul Țvievca, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt. Am uh, avut ocazia chiar înainte de vacanța de vară de a vă expune pe larg acest text, deci acum nu am să mă lungesc prea mult. Este vorba de introducerea unor schimbări, unor modificări tehnice la anexa A și la anexa B uh, cu privire la procedurile de insolvență și la practicienii în insolvență. Este vorba de unele modificări ale unor reglementări legate de o reformă din Polonia. Noua procedură de insolvență îi afectează, bineînțeles, pe practicieni în insolvență, și deci este necesar să se introducă anumite modificări la, uh, în text și să se reflecte în anexele A și B. Am discutat cu Comisia despre ambele anexe. Comisia a aprobat modificările pregătite de Parlamentul Poloniei, iar Comisia a uh, făcut uh, un proiect de propunere care se discută prin intermediul textului meu. Așadar, vă rog să nu fiți surprinși dacă eu voi susține um, adoptarea propunerii comisiei fără niciun fel de amendament. Aș vrea să vă amintesc uh, motivele pentru care eu recomand acest lucru și dacă cineva vrea să um, depună amendamente, termenul este um, cel cunoscut. Mulțumesc! Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci uh, putem uh, încheia discuția pe această temă și putem merge mai departe la punctele 20, 21 și 22. Raportoarea este doamna Ferrara, care din păcate nu a putut să se afle astăzi alături de noi. Și dacă se confirmă că nu sunt obiecții uh, la niciunul din cele trei dosare, atunci putem încheia discuția pe aceste trei subiecte. Și cred că asta este situația, nu sunt obiecții, așadar aceste trei puncte sunt închise. And what's this uh, we uh, you have uh, uh, as regards uh, item number în ceea ce privește punctul 23, ați primit o notă referitoare la subsidiaritate. Din păcate, domnul Crisogonos nu se află aici acum. Domnul Crisogonos este raportorul nostru Așadar, vom merge mai departe cu punctul 24, spune președintele, care este în camera. Așadar, vreau să-i rog pe toți cei care nu au dreptul de a participa la reuniunile cu ușile închise să părăsească sala. Vă mulțumesc! Thank you.